industrial european. Vom începe dezbaterea cu declarația Comisiei. Domnul de Guh are cuvântul, numele Comisiei Europene. Aveți cuvântul. Thank you, uh, Madam President. Honorable Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Europa este preocupată de efectul devastator al inundațiilor din Pakistan care au distrus sursele de viață. Dimensiunile dezastrului sunt fără precedent în Pakistan, iar costurile umanitare asupra acestei economii fragile sunt imense. Gravitatea acestei crize solicită un răspuns imediat, ținând cont de importanța strategică a dezvoltării Pakistanului Uh, mai ales în ce privește securitatea și stabilitatea din zonă. Consiliul European, pe 16 septembrie, a făcut apel la măsuri pe termen lung și mediu pentru a ajuta la dezvoltarea viitoare a Pakistanului și la recuperarea sa. Reacția inițială a Uniunii Europene la aceste inundații a fost rapidă și generoasă la ora actuală plătim mai mult de 320 de milioane de euro ca ajutoare. Statele membre um, fac acest lucru atât în bani cât și în bunuri. Și, de asemenea, s-a lansat și un apel la nivel uh, internațional, uh, la nivelul ONU. sunt esențiale măsurile de comerț pentru a duce la revenirea acestei țări pentru că fac parte din reacția pe termen lung la această criză. Așa că, pe 7 octombrie, Comisia a adoptat o propunere pentru suspendarea unilaterală a taxelor de import pentru um, articole importate și exportate în Pakistan. Propunerea este supusă acum atenției statelor membre și Parlamentului European. Comisia propune liberalizarea a 75 de linii tarifare uh, care reprezintă 75% din uh, importurile din Pakistan și 900, aproape 900 de milioane de euro. Astfel s-ar ajunge la o creștere a importurilor din Pakistan către Uniunea Europeană aproximativ de 9 uh, milioane de euro. În consecință, cu aceste concesii vor fi limitate în timp, o perioadă de trei ani, conform propunerii Comisiei ținând cont de coșul de export al Pakistanului, unde textilele ocupă cel mai important rol, noi ne gândim în primul rând la produsele textile și la alte produse industriale, cum ar fi etanolul. Dacă Parlamentul și Consiliul acționează repede, sperăm ca măsura uh, să poată fi pusă în practică la 1 ianuarie 2011. În paralel, colaborăm cu alți parteneri de la Organizația Mondială a Comerțului pentru a acorda niște scutiri în momentul în care va fi pusă în practică această, această măsură. În același timp, trebuie să ținem cont de problemele industriale din Uniunea Europeană am încercat să ținem cont de aceste elemente din Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește industria textilă. Analiza noastră a arătat că impactul asupra industriei europene va fi modest. Sporirea potențială a importurilor de textile din Pakistan înseamnă 0,5% din producția uh, europeană, ceea ce reprezintă 24 de miliarde susținerea Parlamentului European pentru această propunere este esențială pentru uh, a arăta exact solidaritatea totală a Uniunii Europene în fața unor nevoi de această natură. Și ar fi o soluție economică pentru Pakistan. Trebuie să colaborăm într-un calendar foarte strâns și puteți să discutați cu uh, angajații mei, cu stafful meu pentru a vă lămuri orice probleme. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Iar acum au cuvântul în numele grupurilor politice, domnul Melong, în numele PPE, 3 minute. Senhora Presidente, eu devo dizer que eu tenho toda a compreensão pela situação vivida no Paquistão. Mulțumesc, domnule președinte. Eu înțeleg foarte bine care este situația în Pakistan dar situația este tragică și pentru Europa, în special în anumite țări care s-au confruntat deja cu dificultăți majore, cum ar fi Portugalia, Grecia sau Spania. Și o să vă dau un exemplu. Industria textilelor și a îmbrăcăminții reprezintă 11% din exporturile totale, peste 20% din uh, industria de procesare și anumite produse reprezintă 80% sunt în proporție de 80% făcute în uh, Portugalia. Deci poate acest uh, procentaj înseamnă puțin pentru Comisie, dar pentru Portugalia înseamnă foarte mult. Europa nu poate să le solicite acestor țări să aplice măsuri violente chiar pentru a își controla deficitul bugetar și apoi să ia decizia sau o decizie care merge care atinge chiar uh, păstrarea locurilor de muncă și crearea Uh, de fonduri în țările respective. Cred că această decizie este un atac asupra regulilor normale care se aplică în piață. Și nu aș apăra niciodată protejarea pieții, dar trebuie să existe o apărare a regulilor de bună funcționare a unei piețe sănătoase. Această decizie va permite intrarea pe piață în Europa a produselor fabricate în Pakistan sub un la un preț care este sub posibilitatea de producție pentru companiile noastre, doar pentru că condițiile de producție sunt complet diferite acolo. Deci, este o concurență neloială, din punctul nostru de vedere. Companiile pakistaneze nu au costuri sociale pentru lucrătorilor, nu au nici costuri de mediu, nu au niciun fel de îngrijorări legate de combaterea unei realități cum ar fi exploatarea minorilor nu există restricții pentru um, folosirea de materii prime care afectează sănătatea publică. Și atunci mă întreb cum putem să luăm o asemenea decizie fără a avea mai întâi un raport rezonabil asupra impactului negativ pentru țările respective. Eu vă pot spune câte ceva despre consecințe, și anume închiderile de companii, Uh, intrarea lor în insolvență, în special a companiilor din uh, Portugalia și creșterea numărului de șomeri. Cineva va trebui să răspundă pentru toate astea la un moment dat. Și dacă această propunere este inevitabilă, atunci măcar vă rugăm să ne oferiți anumite elemente care par să nu fi fost luate în calcul, cum ar fi o limită a cotelor ea există pentru etanol, dar nu există și pentru industria textilelor. Apoi, TVA-ul. Imaginați-vă cum o concurență directă poate să se nască între o companie europeană și o companie pakistaneză. În ceea ce privește bunurile, Pakistanul nu permite ă, companiilor europene să se prevaleze de asta. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Domnule Melo, da acum cuvântul domnului Martin pentru grupul socialiștilor democraților. Mulțumesc, doamnă președinte. Înțeleg ce spune domnul Melo, dar nu sunt de acord cu acesta. Salut propunerea Comisiei de a suspenda importurile către Uniunea Europeană din Pakistan. Să nu uităm că Pakistanul nu a avut o istorie ușoară și acum trece prin cea mai groaznică perioadă. Discutăm despre război împotriva terorismului, care costă 40 de miliarde de dolari. Știm foarte bine ce s-a întâmplat cu inundațiile și acum efectul combinat al acestora cu uh, tsunamiul din 2004 uh, este groaznic. Iată, a fost o lovitură pentru Pakistan. Salut așadar propunerea Comisiei de a oferi Pakistanului posibilitatea de uh, a rezolva o serie din probleme prin comerț. În primul rând, după cum a spus domnul comisar, 75 uh, de linii tarifare ar reprezenta o sută de milioane de euro de a, uh, pe an în plus pentru Pakistan. Însă să nu uităm că la nivel european industriei nu îi vor fi aduse daune în acest sens. Ba chiar și mai, mai mult decât atât, nu se vor aduce uh, daune nici uh, țărilor în curs de dezvoltare, care acum au o relație directă cu Pakistanul. Liniile tarifare pe care se discută acum, pe, marginea care se discută acum, nu vor avea impact negativ aici. În al doilea rând, com, uh, comunicarea Comisiei este limitată, propune acțiune limitată în timp și nu dorim să alterăm rezoluția deja existentă. Salut această inițiativă pentru că astfel Pakistanul poate să ajungă la standardele uh, acceptabile până în 2014 în ceea ce privește um, drepturile omului, de exemplu. Așadar, oferim Pakistanului ajutor acum, dar totodată spunem Pakistanului că are anumite sarcini de soluționare a problemelor din țară dacă dorește să beneficieze în continuare de aceste avantaje. Iată care este generozitatea Uniunii Europene. Să sperăm că Parlamentul îi va da curs acesteia. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Martin, spune doamna președintă. Dăm cuvântul acum domnului Rinaldi din, pentru liberali. Cari colegi, signor comisar. Stimați colegi, doamnă președintă, doamnelor și domnilor, dezbaterea aceasta pornește de la două principii fundamentale. Solidaritatea față de o țară care s-a confruntat cu o catastrofă naturală, naturală și societatea care suferă și apoi necesitatea de a avea un acord comercial echilibrat. Comisia vrea să ofere niște avantaje Pakistanului, Uniunea Europeană în felul acesta nu se limitează doar la asistența umanitară, ci dorește să ajute și societatea și economia. Cele 75 de linii bugetare în totalitate înseamnă sectorul textil și sectorul uh, confecțiilor, pentru că este ceea ce poate exporta această țară. Liberalii consideră că aceasta este o măsură mai bună decât ajutorul umanitar pentru că duce la dezvoltarea economică. Însă să nu fim naivi pentru că și comisia, nici comisia nu trebuie să fie naivi Uh, dezbatem această problemă acum. Domnul comisar știe care sunt dificultățile pe care le au diverse țări uh, în industria textilă. S-a vorbit despre acest lucru, s-a vorbit despre situația care a scăpat de sub control au uh, autorităților naționale din Pakistan. Poate că, de fapt, criza din acest sector sau criza din sectorul textil european este de a, așa fel încât să nu-i cerem acestui sector să ajute așa de mult uh, sectorul din Pakistan. Trebuie să profităm de aceste situații ca să nu adâncim criza din Europa prin măsuri care pot fi eu știu, uh, importante, cum ar fi reducerea costului energiei electrice, pentru ca alte țări să nu se confrunte cu asemenea dezastre. Ajutorul acordat Pakistanului în felul acesta ar putea să fie durabil pe termen lung, pentru că de fapt de asta are nevoie această țară. Mulțumesc foarte mult. Vă rog, respectați timpul pe care îl aveți la dispoziție și acum domnul Voiljosovski. pani przewodnicząca! Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, domnule comisar. Ne-am reunit aici în această seară pentru a lua în calcul propunerea Comisiei Europene de a ajuta Pakistanul să treacă peste consecințele inundațiilor. Trebuie să ne amintim că 14 milioane de oameni au suferit din această uh, cauză, din, a, din cauza acestor inundații. Nu mai vorbim de pagubele care au fost uh, provocate și toată lumea cred că va, trebui, va suferi în cele din urmă, pentru că bumbacul, care este aurul uh, alb uh, și care este produs în principal de Pakistan, a fost afectat puternic. Deci recolta a fost foarte mică, astfel încât producătorii de uh, îmbrăcăminte, de confecții au uh, decis deja să crească prețul uh, confecțiilor. Bombacul este folosit la producția majorității articolelor de îmbrăcăminte, dar este folosit și la producerea de bancnote, cărți și alte obiecte pe care le folosim zilnic. Ne aflăm acum într-un moment de criză și uh, Acum ascultăm despre creșterea prețurilor. Acum vorbim despre asta. Și problema este din ce în ce mai mare. Președintele, domnule Portas, un minut. Numa meu, noi temos... Mulțumesc, doamnă președinte. Pe de o parte, îi avem pe cei care beneficiază de intrarea, de pătrunderea bunurilor pakistaneze pe piața europeană. Însă, de cealaltă parte, avem o serie de companii mari care se află pe teritorii în afara zonelor afectate de dezastru și care și ele au de câștigat de pe urma propunerii comisiei. Aceasta este realitatea. Cei care ajung să beneficieze nu sunt cei săraci, cei bolnavi, nu sunt copii, nu sunt vârstnicii care au rămas fără case. În cele din urmă, beneficiarii adevărați sunt mari comercianți. Și instrumentalizând acum acest dezastru, iată care este rezultatul. Instrumentalizăm dezastrul natural și generăm mari afaceri, lucru intolerabil în propunerea Comisiei. Trebuie să ne gândim foarte bine la acest aspect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Portaș. Acum dăm cuvântul din partea e, grupului EFD, un minut și jumătate, domnului Dartmouth. În trecut am fost adesea șocat uh, când primul ministru britanic Cameron spunea niște lucruri, dar acum avea dreptare, avea dreptate când cerea să se acorde Pakistanului preferințe comerciale. Și am cerut, am folosit termenul acere cu multă grijă Premierul britanic exact asta a făcut, a cerut de când Marea Britanie a intrat în Uniunea Europeană, ea fiind cea de-a cincea mare putere a lumii, nu are autonomia să-și determine politica comercială, chiar cu țările din Commonwealth. Cu toate acestea, este în interesul Marii Britanii ca Pakistanul să primească acum o preferință comercială sunt de acord cu David Martin uh, de foarte puține ori, dar acum sunt de acord. Pakistanul este o țară în dezvoltare, are 170 de milioane de locuitori și o poziție strategică lângă Afganistan și este o țară care are 30 de focoase de nucleare și implicațiile unei prăbușiri uh, a statului pakistanez ar fi distrugătoare pentru siguranța și securitatea lumii dezvoltate. Preferințele comerciale pentru Pakistan în acest moment s-ar putea să, să ne ajute să împiedicăm să se întâmple așa ceva. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Gaspari, trei minute doamnă președinte, dragi colegi. președinte, dragi colegi. Trebuie să ne amintim de situația dramatică din Pakistan în urmă cu câteva săptămâni. Aceasta a rămas dramatică în continuare. Există foarte multe regiuni inundate. Discutăm despre zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni aflate uh, la Ananghe acum, au fost distrusă infrastructura, au fost distruse spitale, școli, întreprinderi și iată, viața multor oameni a fost distrusă. Cred că nu putem nici măcar să ne imaginăm ce se întâmplă acum acolo și cu toții suntem de acord că trebuie să intervenim și să ajutăm. Însă, noi spunem uh, foarte frumos în germană, ajută-mă să mă spăl, dar nu mă uda prea tare, ceea ce înseamnă că, iată, avem probleme financiare și de data aceasta, iată, Comisia vine cu o propunere de ajutor indirect, de preferințe comerciale. Uh, de aceea, astăzi, pe bună dreptate, avem această dezbatere pe acest subiect. Comisia nu a propus să utilizeze sistemul uh, general de preferință, ceea ce este foarte bine, și consider că această soluție este una înțeleaptă. Este înțelept să acționăm prin OM, uh, OMC, astfel încât să ajutăm Pakistanul să se ajute singur. Însă, să nu uităm că au rămas foarte multe întrebări deschise. Trebuie să vedem exact care vor fi implicațiile la nivelul industriei europene. Analizând documentul Comisiei, observ un lucru la începutul uh, documentului se descrie faptul că plecăm de la premisa că importurile nete se uh, vor rezuma la uh, o creștere de 100 de milioane de euro. Vreau să știu dacă acesta este într-adevăr un ajutor durabil pentru Pakistan și dacă într-adevăr se vor putea mișca sumele de care este nevoie la final. De cealaltă parte însă se discută despre o pierdere de 80 de milioane de euro la buget și aș vrea să știu dacă e nevoie uh, să facem, să renunțăm la 80 de milioane de euro ca taxe vamale, dacă este o decizie înțeleaptă. E bine, aș dori să primesc informații concrete de la Comisie în acest sens. Sunt de acord că trebuie să ajutăm Pakistanul, dar sunt totodată de părere că trebuie să explic uh, alegătorilor mei că, într-adevăr, întotdeauna trebuie să intervenim ținând seama de costuri. Domnule comisar, în această seară ar trebui să profităm de ocazie pentru a discuta de acest aspect și dumneavoastră ar trebui să profitați de această ocazie de a discuta săptămânile următoare pentru a-i traduce pe toți eurodeputații că măsurile luate vor fi unele corecte și echitabile. Și ar trebui să profitați de ocazie pentru a ne arăta nouă tuturor cum anume Uh, pot fi vizați lucrătorii din întreprinderile din Portugalia, din Spania și din alte țări europene, astfel încât să li se ofere noi perspective. Eu cred că, de fapt, aceasta este sarcina adevărată care vă stă acum în față în următoarele săptămâni. Trebuie să găsiți uh, o majoritate pentru propunerea dumneavoastră și pentru asta este nevoie de foarte multă muncă, de convingere și de informație. Mulțumesc, domnule Caspary. Acum, domnul Susta, două minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să fim conștienți de criza cu care se confruntă Uniunea Europeană și statele membre în acest moment la nivel global în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, rata șomajului, dezvoltare și așa mai departe. Și atunci mă întreb care este logica care a inspirat anumite țări europene și în special Comisia atunci când vorbim despre relațiile internaționale să vină cu asemenea propunere. Această măsură pe care o discutăm, această propunere a Comisiei, este o propunere care va sacrifica multe sectoare industriale, în special sectorul textilelor. Va, această propunere necesită multe uh, sacrificii din partea lor și mă întreb de ce trebuie să ajungem la asemenea concluzie având în vedere uh, starea actuală a lucrurilor. Unii spun că este important ca Europa să ia măsuri la nivel internațional atunci când vorbim despre această decizie, dar cred că nu Europa este cea care decide, ci ideea este mai degrabă să reducem presiunea pentru nașterea actelor de terorism în cadrul anumitor sisteme politice. Dar realitatea este că asta nu are absolut nicio legătură cu inundațiile. Pentru că industria textilelor nu se uh, regăsește în zonele lovite de inundații. Adevăratul motiv este că oamenii doresc să penalizeze sectorul în favoarea financializării, dacă se poate spune așa, în uh, Europa. Atunci când vorbim despre industriile producătoare din anumite uh, țări europene. Și asta este o atitudine extrem de greșită atunci când vorbim de dezvoltare și de crearea de locuri de muncă, având în vedere criza economică uh, serioasă cu care ne confruntăm și nevoia de dezvoltare a uh, Europei pe piața globală. Președintele, Mulțumesc, domnule Susta. Domnul Karim, două minute. Doamnă președintă, în primul rând vreau să-i mulțumesc domnului comisar și colegilor Martin și Caspary pentru comentariile foarte utile după aceste inundații, m-am dus în Pakistan să văd ce s-a întâmplat, să văd care este extinderea acestei distrugeri. Dar distrugerea provocată de inundații este cel mai mare dezastru natural, natural din istoria Pakistanului. Este dincolo de orice mi-aș fi putut imagina sau m-aș fi putut aștepta să văd. În momentul în care m-am întâlnit cu primul ministru pe 27, 22 septembrie, aprecia foarte mult reacția Uniunii Europene și îi se părea că este foarte curajoasă, așa cum l-a descris și domnul comisar de Hut. Trebuie să fim siguri că vom continua să reacționăm în maniera potrivită. Comisia a făcut acum o propunere legislativă pentru a reduce la zero taxele vamale la 75 de linii tarifare ceea ce ar spori uh, exporturile Pakistanului cam cu 100 de milioane de euro pe an. Aceasta este un test al credibilității Uniunii Europene. Trebuie să fim siguri că transpunem această înțelegere politică într-o acțiune care va acorda ajutorul necesar economiei pakistaneze. Suntem, de fapt, cel mai mare partener comercial al acestei țări am auzit comentariile făcute de colegi și este dreptate. E corect să fim uh, corecți în răspunsul nostru, dar am, să fim ambițio- ambițioși. Concesiunile oferite mm, Pakistanului trebuie să fie judicioase și să ducă la beneficii economice în Pakistan, ținând cont de sensibilitățile propriei noastre industrii așa cum spuneau și uh, eurodeputații, mai ales în țările mai puțin dezvoltate. Cred că prin această propunere suntem ambițioși, suntem curajoși, dar suntem și corecți față de noi înșine, ca și față de poporul din Pakistan. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul domnul Higgins un minut. Mulțumesc, doamnă, doamnă președinte E foarte adevărat că Pakistanul are nevoie de asistență în acest moment, pentru că avem 100.000 de copii care au rămas pe drumuri din cauza uh, lipsei de uh, adăposturi. Uh, sunt milioane de fermieri care au fost afectați și care acum uh, se află la mila celor uh, care le sunt superiori. Uh, trebuie să avem măsuri care să fie compatibile din punct de vedere al mediului și trebuie să uh, ne asigurăm că alimentele ajung acolo unde este nevoie de ele. Uh, distribuția de terenuri pentru cei care au rămas fără terenuri este cheia pentru uh, acest lucru. Uh, am avut probleme și în alte părți ale lumii și reducerea tarifelor trebuie să ajungă uh, la, uh, cei, la muncitori, la lucrători, la săraci și nu la cei care uh, trag profituri. Și micii fermieri din Pakistan ar trebui să beneficieze de prețuri corecte pentru produsele lor agricole și nu uh, speculatorii care se află pe piața de bunuri. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Muscardini, acum pentru două minute. <coughs> Comisario, siamo tutti preoccupati. Mulțumesc, doamna președinte. Cu toții ne facem Crij, discutând despre inundațiile dezastroase din Pakistan și despre repercusiunile ce au loc la nivel economic. Suntem îngrijorați de faptul că, deși avem acum propunerea Comisiei, care vine de la șefii de stat și de guverne, aceasta, iată, se concentrează pe reducerea taxelor vamale pentru textile în principiu, care redau 70% din exporturile pakistaneze, uh, redând 200 de milioane de euro. Sectorul uh, textil și sectorul etanolului este o, reprezintă două sectoare periferice. Din punct de vedere politic, am crezut că o să oferim ajutor țintit astfel încât să nu se aducă daune sectorul industrial european. Suspendarea taxelor vamale va avea repercusiuni asupra industriilor europene cu o pierdere de forță de muncă la nivel european măsurile, vor fi uh, integrate măsuri la nivelul comerțului care vor fi extinse din 2013 și la Pakistan. Așadar, domnule comisar, cu toții suntem conștienți de faptul că aici avem uh, nevoie de măsuri unilaterale excepționale ca să ajutăm un stat mare și sărac să treacă de această criză de care este lovit acum. Criză exacerbată doar de criza economică și financiară și de lipsa reglementărilor uh, Organizației Mondiale a Comerțului aici. Uh, trebuie să ajutăm uh, acum acest stat și aceste măsuri unilaterale, însă, să nu uităm, nu trebuie să facă lucruri dificile pentru uh, alte state. Este nevoie de măsuri corective care să ajute sectoarele în curs de dezvoltare pentru a încuraja producția și exportul din Pakistan. Trebuie să ne gândim serios și la respectarea drepturilor omului și la lupta împotriva terorismului în această țară. Așadar, trebuie să ajutăm Pakistanul, dar în baza unor acorduri clare și respectând pe deplin uh, dreptul în această zonă. Mulțumesc, doamnă Muscardini. Dăm cuvântul domnului Andres Barea. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule, președinte, domnule comisar. Au murit mii de oameni în Pakistan ca urmare a acestor inundații. Foarte mulți au nevoie de ajutor umanitar. Uniunea Europeană a făcut acest uh, efort umanitar, iar Spania a contribuit cu 90 de milioane. Nu este un acord comercial ce se propune aici, ci înseamnă ajutarea strategică a dezvoltării Pakistanului și cu mandatul Consiliului s-a dus la liberalizarea a 75 de linii uh, um, din nomenclator pentru trei ani, pentru a contribui la dezvoltarea acestei țări. Trebuie să ne gândim și la specificul țărilor din Europa, pentru că produsele din Pakistan vor fi etanolul și produsele textile și produsele din piele. Comisia spune că nu poate modifica lista de produse uh, pentru că uh, pentru, iar ele intră în conflict cu produsele textile. Pentru noi, comunitatea valenciană de, valenciană, de exemplu, care are o mare importanță în producția textilă, este uh, plasată exact acolo, iar la noi producția textilă ocupă locul cel mai important, iar produsele textile din Pakistan reduc piața noastră în Europa. Și în Spania și în restul Europei. Dumneavoastră spuneați că s-a făcut un studiu pe această temă, dar vă întreb dacă s-a evaluat capacitatea industrială a Pakistanului, dacă v-ați gândit la reducerea numărului de produse textile, dacă s-a făcut o evaluare anuală a impactului asupra acestui acord. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnului Feltner. Două minute. Comisionar, eu skulle säga att Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la un lucru. Ajutorul pentru Pakistan după dezastrul inundațiilor este un fapt ce trebuie salutat. Mă bucură faptul că Comisia a luat măsuri în regim de urgență, dar să nu uităm că avem nevoie de bani pentru a implementa aceste măsuri. Aceste sume trebuie alocate și totodată taxele vamale sunt reduse la zero. Și Desigur, acesta este obiectivul nostru, să reacționăm cât se poate de rapid pentru a Uh, ne referi la reducerea taxelor vamale pentru cele 75 de linii tarifare, ca să contracarăm dezastrul din Pakistan. De ce este nevoie să reacționăm rapid? Pentru a interveni în momentul în care Pakistanul are nevoie de bani. Pakistanul are nevoie acum de noi, nu doar într-un, nu peste un an, nu peste doi. Totodată menționez faptul că există foarte multe obstacole. Există campanii ale producătorilor de textile europeni care sunt acum împotriva importurilor de produse pakistaneze către Europa. Dar să nu uităm că nu despre asta este acum vorba de fapt. Trebuie să acționăm acum în regim de urgență și consumatorul uh, european uh, trebuie să înțeleagă că aici este vorba despre solidaritate. Despre asta este de fapt vorba în această hotărâre. Trebuie să arătăm că ne pasă de acest subiect. Să nu uităm că acum trebuie să profităm de această ocazie pentru a interveni pentru liberul schimb. Mulțumesc, spune președinta. Acum trecem la... Mulțumesc. Trecem acum la Catch the Eye. Vă rog, toți cei înscriși să respecte un minut de intervenție. Doamna? Cine a zis? Doamna Comi. Doamna Comi. Manifestare în Mulțumesc, doamna președintă. Eu doream să spun că nu sunt de acord cu o posibilă suspendare a taxelor vamale în favoarea Pakistanului pe o perioadă de trei ani pentru 74 sau 75 de linii uh, bugetare și care afectează sectorul textilelor, pentru că mă îngrijorează impactul negativ asupra uh, industriei europene, în special cea italiană, într-un sector care deja suferă de pe urma crizei economice. Mă gândesc în special la IMM-urile din sectorul acesta, care încearcă să fie utile, dar ar avea mult de suferit. Și cred că nu ar trebui să ignorăm faptul că Pakistanul a impus deja taxe vamale pe exporturile de bumbac. Bineînțeles, ei vor să păstreze materiile prime și vor să aibă un schimb mai bun pentru uh, exporturi și înțeleg că trebuie să ajutăm o țară care trece printr-un asemenea dezastru natural, dar în Uniunea Europeană cred că putem uh, uh, contribui la construirea de infrastructură. Mulțumesc, președinte, domnule comisar. Nu este ușor să discutăm în termeni faptici atunci când discutăm despre faptul că sută de, mii de copii și-au pierdut adăpostul, milioane de agricultori sunt acum pe drumuri și, iată, milioane de persoane trăiesc într-o sărăcie cruntă. Este important ca Uniunea Europeană să ajute rapid Însă marea întrebare care se pune din perspectiva mea, date fiind aceste măsuri, este următoarea. Ajutăm acolo unde trebuie, ajutăm pe cine trebuie sau ajutăm pe cine nu trebuie? Aș vrea să subliniați mai clar acest aspect, pentru că dacă discutăm despre industria textilă, este nevoie să vedem uh, cum anume ajutăm Pakistanul. Este nevoie să vedem uh, uh, dacă ajutând Pakistanul în ansamblul său, de fapt ajungem la persoanele care au nevoie de ajutor într-adevăr. Și discutând acum despre ajutor, trebuie să vedem cum anume va fi afectată Europa mai apoi. Uh, avem însă, da, o situație dramatică și trebuie să intervenim. Sper că acum cu acest ajutor uh, sunt, uh, acest ajutor va ajunge la cei care într-adevăr au nevoie de el. Mulțumesc. Domnul Lambert are cuvântul acum. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să reacționez la comentariile făcute aici. Pakistanul încearcă acum să se ajute pe sine să iasă din groapa în care se află după aceste inundații devastatoare. În zonele respective n-ar putea să producă nimic, de nu e surprinzător că uh, fabricile nu sunt în aceste zone. Ajutorul direct este minuscul față de nevoile reale. Distribuția veniturilor din exporturi este foarte importantă pentru infrastructură, pentru școli, pentru drumuri, pentru toate celelalte. Sigur, sunt responsabilități pe care le are și guvernul democratic ales din Pakistan în ceea ce privește veniturile și așa mai departe, dar s-a vorbit de nevoia unei diversități mai largi uh, dacă atunci ar exista, dacă în Pakistan ar exista mai multe sectoare industriale, nu ne-am concentrat atât de mult pe textile. Deci vă rugăm să oferiți acestei țări posibilitatea de a se ajuta pe sine să iasă din dezastru. Mulțumesc foarte mult, doamna. Domnul Ferreira are cuvântul. Tragedia în Pakistan exige solidaritate. Mulțumesc, doamnă președinte. Tragedia din Pakistan necesită solidaritatea europeană, dar Asta nu înseamnă că trebuie să periclităm industria textilelor și uh, statele europene. Există și alte modalități de a ne exprima îngrijorarea. Să ajutăm regiunile afectate. Dar există și o modalitate de a ajuta în mod corect, pentru că aceste condiții de comerț nu sunt condiții pe termen lung. De ele beneficiază importatorii principali din Europa și ele periclitează industria textilă în cele mai afectate țări din Europa, trebuie să menționez. Și tocmai de aici uh, se va ivi șomajul. Asta nu trebuie să fie un pretext pentru uh, creșterea ratei de șomaj. Trebuie să apărăm sectorul uh, textil din uh, Europa și locurile de muncă de acolo. Bugetul pe 2010 a oferit un program comunitar pentru uh, Uh, sectorul textilelor și sectorul încălțămintei. Unde este acest uh, program? Domnule comisar, care sunt măsurile pe care le aveți aici? Domnul Morgan, aveți cuvântul. Președinte, ritengo paradossale. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este o situație paradoxală. Acum Uniunea Europeană, în loc să protejeze locurile de muncă din, acest din acest teritoriu, iată, le subminează. Uh, Uh, retorica umanitară poate să fie contraproductivă, pentru că reducerea taxelor vamale, suspendarea acestora pe o perioadă de trei ani, uh, presupune anumite riscuri, și anume să afectăm sectorul producător la nivel european cu pierderea de 120.000 de locuri de muncă și 40.000 dintre acestea fiind doar în Italia. Sigur, Pakistanul trebuie ajutat, dar nu putem adopta aceste măsuri comerciale în vreme ce țările europene suferă din cauza contrafacerii de produse textile, ă, asta din Asia, în special din, în China. Comisia nu poate să aducă asemenea prejudicii Italiei, unde uh, este concentrat 30% din sectorul textilelor la nivel european. Eu cred că uh, IMM-urile din Pakistan trebuie ajutate într-adevăr pentru a trece de această criză, uh, asta impunând cote și impozite pe produsele asiatice. Dar ne-am săturat deja de aceste măsuri. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Papa Nicolau are cuvântul. Care stă Mulțumesc, doamnă președinte. Cât privește industria textilă, cred că Pakistanul este al patrulea producător de bumbac, având 90% din producția de bumbac din lume. Noi primim doar cam 1,5%. Problema este totuși gravă, însă nu vrem să existe protecționism. Vrem comerț liber la nivel mondial. Domnul Melo și alți colegi care provin din economii sensibile, cum ar fi Italia sau Portugalia, știu care sunt problemele cu care ne confruntăm și mă pot gândi la Grecia, de exemplu, care este într-o situație similară. De aceea aș vrea să întreb Comisia următorul lucru. În ce măsură dispunem noi de instrumente pentru a verifica faptul că ajutorul pe care îl oferim Pakistanului se utilizează corect și nu pentru alte sectoare sau alte industrii care ar putea prejudicia uh, întreprinderile europene. Mulțumesc. Domnul Kelly are cuvântul doamnă președinte nu pretind să uh, să înțeleg pe deplin uh, uh, elementele acestei propuneri dar înțeleg că este important pentru pakistan și este foarte clar că este în interesul nostru să avem un uh, regim stabil în uh, regiune. Și trebuie să spun de asemenea că Uniunea s-a bazat pe uh, libertate și prosperitate pentru cetățenii ei și ar trebui să poată să aducă libertate și prosperitate în tot restul lumii, așa încât sprijin propunerea de acum. Dar aș dori ca Comisia să răspundă la întrebările puse de domnul Higgins și de alții din partea de stânga cum se poate uh, asigura Comisia că ajutorul va ajunge la cei care trebuie să-l primească? Pentru că eu cred că asta este întrebarea principală de, din această seară. Președinte, mulțumesc, domnule Kelly. Domnul Castinga. Mulțumesc, doamnă președinte. Catastrofa din Pakistan are urmări umanitare uh, greu de estimat. Cred că este nevoie să oferim ajutor oamenilor din Pakistan. Este nevoie să luăm măsuri pentru evoluția durabilă la nivel economic în Pakistan, astfel încât să, să reușim să scoatem această țară din criză. Însă, nu știu dacă suspendarea taxelor vamale atrage după sine efectul dorit. Trebuie clarificat următorul lucru. Trebuie să vedem dacă, de fapt, aceste ajutoare nu ajung pe căi diferite în, ter- în terțe state, având efectul nedorit. Să nu uităm că discutăm nu doar despre sectorul textilor, ci despre, de cel, despre cel al bioetanolului. Și vă întreb următorul lucru. Aș vrea să știu dacă măsura pentru etanol este una durabilă, astfel încât să ajutăm pe cei din Pakistan pute, poate fi estimat uh, dacă criteriile de durabilitate în ceea ce privește importul de bioetanol pot să fie respectate în Pakistan? Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Domnul Silvestris are cuvântul acum, dar subliniez un lucru. Cred că domnul Dartmouth are un punct procedural. Întreb dacă cumva vorbitorul se gândește că doar de data aceasta nu discutăm despre ajutor, discutăm despre preferințe comerciale, ceea ce ar da posibilitatea Pakistanului să iasă din aceste probleme prin propriile eforturi și prin propria voință. Mă întreb dacă vorbitorul înțelege acest lucru. Doriți să răspundeți? Da, cred că acesta este elementul de bază despre care discutăm acum și trebuie să fie foarte clar. Prin măsurile luate trebuie să ne gândim foarte bine cum anume putem să oferim ajutor durabil. În uh, principal discutăm despre următoarea chestiune. Uh, care este balanța cost-beneficiu pentru Europa în ultimă instanță? Mulțumesc. Domnul Silvestris are acum cuvântul. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Președinte, nu vi e dubiu că e necessità de. Doamna președinte, nu există nicio îndoială că e necesar să intervenim ca urmare a dezastrului care a lovit Pakistanul, dar astăzi ar trebui să ne întrebăm exact ce gen de ajutor este necesar pentru această țară și ce fel de ajutor poate Uniunea să ofere. Trebuie să acționăm rapid, dar trebuie să fim și eficienți. Și tocmai eficiența propunerii comisiei mă îngrijorează și mă pune pe gânduri. Pentru că mie mi se pare că această propunere este plină de defecte și de probleme. În ceea ce privește sectorul textilelor, nu cred că va fi foarte eficientă, pentru că este ajutor care va genera uh, tensiuni noi în uh, Europa și va submina în continuare acest sector care deja suferă în acest moment. Uh, dacă promovăm exporturi din partea companiilor care produc, atunci ajutăm zone din Pakistan care nu au fost afectate de inundații. Și vrem să creăm uh, concurență uh, ajutând zonele care au fost afectate de inundații și cred că suspendarea taxelor vamale este o cale greșită și nu putem fi de acord cu ea. Președintele, mulțumesc. Domnule Silvestris, ajungem astfel la finalul uh, rundei de contribuții din partea uh, membrilor. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș dori să spun foarte clar că cifrele despre care vorbim sunt următoarele. E vorba despre un volum de uh, comerț de 900 de milioane de euro, Efectele vor fi efort supliment, export suplimentar din Pakistan către Europa de 100 de milioane, dar importurile în sine, bilanțul va fi doar de 15, 50 de milioane. pentru că Pakistanul are poziție favorabilă față de Europa și o să aibă loc și o serie de diversiuni comerciale. Asta înseamnă că șansele de pe piața europeană vor fi folosite, iar uh, impactul total va fi uh, de 50 de milioane pe an. Am auzit în această dezbatere că se vor pierde 100 de mii de locuri de muncă. Toți aveți un calculator pe telefoanele mobile, nu? Și dacă Europa pierde 100 de, mil, 100 de mii de locuri de muncă din cauza acestor uh, importuri, atunci se întâmplă ceva grav cu industria textilă din Europa, indiferent de ce se întâmplă în Pakistan. Deci nu e o chestie serioasă. În al doilea rând, am ținut cont de sensibilitatea industriei textile din Europa și de poziția oarecum dificilă în care se află această industrie. Însă așternuturile de pat nu fac parte din liniile ă, tarifare și nici ă, alte articole de casă nu, sunt, ă, nu fac parte din aceste linii tarifare. În schimb, o serie întreagă de produse semifabricate. Uh, și dacă sunt semifabricate, înseamnă că ele vor fi terminate în Europa. Asta înseamnă că sunt importuri mai ieftine pentru acele uh, companii care vor finaliza acele produse în Europa. Deci asta înseamnă că nu ne aduc prejudicii, a zice că din contra. Uh, noi studiem îndeaproape care este propunerea bună pentru Pakistan, dar nu o propunere care să aducă prejudicii industriei europene într-un moment în care și noi abia ieșim dintr-o criză și economiei nu i-ar fi ușor să se descurce. De asemenea, s-a făcut o remarcă despre exportul de bumbac pe piața bumbacului internațional se manifestă o lipsă de marfă și Pakistanul este unul din principalii producători de bumbac. M-am gândit că în momentul în care ajungem la acest acord și în momentul în care chiar ne dăm seama că putem realiza ceva, putem să cerem Pakistanului să ne asigure că propria noastră industrie textilă primește suficient bumbac pentru a produce ce este necesar pe piață, pentru că, așa cum spuneam, există o lipsă pe piața mondială de anumite varietăți de bumbac. Unele dintre ele se importă din Africa, dar acolo nu se produc acele varietăți de bumbac de care avem noi nevoie uh, și nu putem să facem rost de ele de la o zi la alta. Deci avem nevoie, acordăm o atenție deosebită acestei probleme. În concluzie, doamnă președintă, vreau să spun următoarele. Dacă analizăm situația din perspectiva Pakistanului, este nevoie de mai mult ajutor și de mai mult uh, comerț. Uniunea Europeană a contribuit deja cu câteva sute de milioane de euro și vom continua să facem acest lucru. Comerțul nu, este, nu reprezintă ajutor. Comerțul înseamnă să se creeze posibilități ca economia pakistaneză să producă și să exporte și să creeze locuri de muncă pentru cei care au nevoie de locuri de muncă. Deci este o operațiune economică foarte bună în această situație de criză. Deci nu e vorba de ajutor nu putem să direcționăm ajutorul acesta exact către cei care vor beneficia de el. Pentru că este mult mai ușor să faci acest lucru când avem activități de comerț, dar de foarte multe ori nici comerțul nu își atinge scopurile. Deci avem nevoie de ambele, atât de ajutoare cât și de comerț Trebuie să vă mai spun un lucru. Trebuie să ne gândim și că vorbim despre o regiune care a fost grav distrusă. Foarte mulți eurodeputați au intervenit și am înțeles că teritoriul Pakistanului inundat este cam la fel de mare ca teritoriul Italiei, deci ar trebui să ne gândim să-i ajutăm, dar ar trebui să ne gândim că e o regiune sensibilă, delicată, care are o importanță geostrategică majoră. Pentru noi, pentru noi este importantă. Pentru siguranța noastră este importantă. Și este foarte periculos pentru Europa ca regiunea aceasta să fie instabilă. Deci cred că trebuie să facem tot ce putem să ne asigurăm că regiunea aceasta nu este afectată în ceea ce privește stabilitatea ei de ce se întâmplă în Pakistan. Aceasta ar fi o gamă de măsuri pe care le putem folosi. Am avut de curând o întâlnire la cel mai înalt nivel cu Pakistanul și vom mai avea. Mai mulți oficiali ai Uniunii Europene au călătorit în Pakistan. De exemplu, Doamna comisar Gheorgheva a fost acolo privind ajutoarele umanitare. Pachetul de ajutoare este considerabil și avem și această abordare economică în privința dezvoltării comerciale. Deci, este realmente un lucru important pentru Pakistan. Sunt convins că ajutând Pakistanul, într-o oarecare măsură ne ajutăm și pe noi. Mulțumesc, domnule comisar. Cu asta am încheiat dezbaterile asupra acestei teme și trecem la următorul punct din ordinea de zi și anume raportul doamnei Muscardini, indicarea țării de origine a anumitor